Mulțumesc, domnule președinte. La început aș vrea să profit de ocazie să le mulțumesc tuturor pentru o cooperare deosebit de bună, mai ales raportorilor din umbră pentru contribuție la acest raport și pentru munca angajată legată de amendamentele de compromis. Aș vrea să profit de ocazie să-i mulțumesc profesorului Krasnodemski pentru avizul său în numele Comisiei de Cultură și tuturor colegilor care au înaintat amendamente. Comentariile dumneavoastră cu siguranță au uh, dus la un raport mai cuprinzător, mai închegat. Raportul privind aceste abilități de combatere a șomajului în rândul tinerilor se concentrează pe nevoia unei mai bune pregătire a absolvenților pentru cerințele de pe piața muncii. Avem nevoie de parteneriate reale între furnizorii de educație și formare și furnizorii de afaceri. Trebuie să-i implicăm pe tineri în toate activitățile pentru a îmbunătăți situația lor pe piața forței de muncă. Ne-am concentrat și pe rolul IMM-urilor IMM-urile sunt foarte importante în crearea de noi locuri de muncă și în dezvoltarea calificărilor ca atare. În ce privește calificările legate de spiritul antreprenorial. Raportul nostru se concentrează și pe rolul competențelor cheie, inclusiv cele legate de noi tehnologii, de asemenea de cât de important este să legăm educația teoretică de activitățile practice ca ucenici, ca interni. Ne concentrăm pe o mai mare flexibilitate a educației ca atare, pe învățarea permanentă pe durata vieții și importanța depășirii barierelor în calificare, reciclare. Ne concentrăm pe faptul că actuala posibilitate de utilizare a calificărilor în locul de muncă sunt insuficiente. De asemenea, foarte important să ne concentrăm pe grupurile dezavantajate, mai ales din familii sărace, familii de imigranți și, de asemenea, pe tineri sau handicapați. E foarte important să garantăm uh, participarea acestor grupuri și posibilitatea măririi calificărilor uh, în ce privește calificările sociale și profesionale. La sfârșitul raportului mă concentrez pe faptul că potențialul, talentul, valorile, prioritățile tineretului, tinerilor care au crescut în perioada aceasta de progres tehnologic foarte rapid, diferă foarte mult de cele din generația anterioară. Cred că e unul dintre motivele pentru care potențialul tineretului din prezent uh, rămâne neînțeles. Iată de ce merită să investim în programe care să le faciliteze sarcina angajatorilor serviciilor de resurse să înțeleagă valorile, posibilitățile și potențialul tineretului. Mâine vom vota acest raport. Am convingerea fermă că eforturile noastre comune se vor traduce în acțiuni mai eficace care să sprijine tineretul pe piața forței de muncă. Sper că concluziile acestui raport vor fi o sursă de inspirație pentru continuarea activității. Nivelul dramatic de șomaj în rândul tineretului rămâne una dintre amenințările majore pentru viitorul social și economic al Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Plura. Acum are cuvântul un minut domnul Novakov. Mulțumesc, domnule președinte. De câte ori vorbim despre șomajul în rândul tinerilor, există, se face o declarație. Tinerii ar trebui să facă asta sau cealaltă. Dar tinerii nu au nevoie de sfaturi. Au nevoie de sprijin și de disponibilitatea de a-i sprijini și uh, se pare că Uniunea Europeană nu este suficient de mare pentru antreprenorii talentați. Tocmai de aceea Erasmus ar trebui să lucreze la nivel mondial. Acesta ar trebui să fie un program mondial. Așa, atunci bulgarii, croații, nemții vor fi competitivi cu rușii, chinezii și americanii. Cred că tinerii ar trebui să își vadă propria limbă în promovarea acestor programe pe Facebook, pe Twitter și nu la forțele de muncă. Aud într-una că generația mea este o generație pierdută, dar eu nu cred că e adevărat. Nu repetați această declarație, pentru că noi suntem coloana vertebrală a viitorului. Nu suntem coada lui. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! doamna Kirton Darling. Mulțumesc. Șomajul rândul tinerilor în Europa este o bombă cu ceas pe termen lung care uh, are efecte devastatoare asupra societății și asupra indivizilor. Eradicarea acestui fenomen ar trebui să stea la baza acțiunilor noastre, fără nicio scuză. Nu putem sacrifica tinerii. În nord-estul Angliei, șomajul este cel mai ridicat din Regatul Unit, prin urmare, noi ne calificăm pentru a primi fonduri externe din Inițiativa pentru Tineret Europeană. Astfel, putem crea oportunități pentru tinerii noștri, putem oferi stagii de practică, putem uh, oferi training, însă să nu mai demonizăm pe tineri. Pentru că lipsa de locuri de muncă decente este problema adevărată. Pentru mulți tineri nu lipsa competențelor este problema, ci locurile de muncă precare. Măsurile de ocupare a tinerilor trebuie să aibă în vedere uh, locuri de muncă decente, nu contracte de muncă uh, cu uh, sume nule. Trebuie ca astfel să activăm pe tineri pentru viitor. Mulțumesc, domnul Maria să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Troica, atunci când a început să impună politici de austeritate, a văzut că rata șomajului în rândul tinerilor a devenit una din cele mai mari uh, din Europa, în Grecia. Avem foarte mulți absolvenți calificați care sunt șomeri țara noastră este pe lista uh, celor 10 cele mai inteligente țări din lume. Avem uh, foarte mulți uh, care au studiat științele și tehnica și tinerii pleacă în străinătate pentru a-și găsi locuri de muncă, în special Germania, unul din creditorii noștri. Pentru că acolo pot găsi locuri de muncă pentru că ei practic nu sunt nevoiți să-i formeze pe acești uh, muncitori foarte calificați. Deci exodul de creiere este în plină desfășurare, mai ales din cauza uh, politicilor care au venit ca rezultat al memorandumului de înțelegere. Sursa averii noastre, capitalul uman, este deci uh, scos din țară. Mulțumesc. Domnul Iacovici. Iz ovoga Mulțumesc, domnule președinte Aș vrea să subliniez nevoia de parteneriat între sistemele de educație și industrie. Și să subliniez în special rolul turismului. Pentru că tinerii, chiar dacă nu au o înaltă calificare, pot să găsească un loc de muncă. Motivul pentru care am dorit să iau cuvântul este acela de a sublinia două aspecte. Mai întâi, <clears throat> cei care lucrează în regim de independenți trebuie să depunem eforturi pentru a-i motiva pe tineri să-și înceapă propria activitate de afaceri. În al doilea rând, microfinanțarea. Trebuie să asigurăm posibilități de microîmprumuturi pentru tineret sunt două elemente care trebuie să se introducă în raport. Mulțumesc, domnul Ferrera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E destul de clar pentru toți că șomajul e de 30% sau mai mult. La ce să mai spere tinerii din partea Uniunii Europene? Politicile și abordările Uniunii Europene, mai ales din ultimii ani, în țările de program, i-au condamnat pe tineri la șomaj, muncă precară și migrație forțată. Dereglementarea muncii, salariile scăzute și politicile de ocupare, precum și comercializarea educației, înseamnă cu toatele că dobândirea de competențe este prestabilită de piață, în detrimentul individului. Toate aceste lucruri au dus la o înrăutățire a situației în rândul tinerilor lucrători. Nu putem să oferim soluții false, antreprenoriat, mai mult, mai mult neoliberalism. În schimb, soluția ar fi să ne rupem de aceste politici impuse, să le suspendăm și să oferim tinerilor în sfârșit un viitor. Mulțumesc! Domnul solteș domnule președinte mulțumesc. este un subiect care este o problemă pentru europa și este o problemă și de dinaintea crizei și în timpul crizei și acum. Și în mandatul anterior am vorbit foarte mult despre dificultatea pe care, cu care se confruntă tinerii în găsirea unui loc de muncă. Și faptele vorbesc de la sine. Mulți tineri sunt șomeri în UE. Iar Comisia face tot posibilul, alocă fonduri, dar nu e suficient. Nu e suficient doar să aloci fonduri, trebuie să le aloci și să investești în locuri de muncă de calitate și pe termen lung. Din păcate, nu suficienți tineri sunt uh, implicați în formarea uh, acestor uh, programe. Și așa cum au spus și alți colegi, locurile de muncă precare din anumite țări ajung să depășească 40-60% chiar în unele țări, ceea ce creează incertitudini și oamenii nu-și mai întemeiază familii. Mulțumesc, domnul Batten. Uh, uh, Mulțumesc. Șomajul tinerilor în Europa a atins niveluri scandaloase. <clears throat> Există două cauze principale. Una, moneda unică europeană, cealaltă, excesul de legiferare în ce firmele. Marea Britanie nu e în euro, dar avem parte de excesul de reglementare și foarte mulți lucrători migranți care fug de economiile lor care se prăbușesc. Recent am avut o conversație cu un tânăr englez la Londra care făcea o muncă ocazională pe șantiere de construcții plătită prost. Mi-a spus că a trebuit să accepte o reducere de salariu, să era înlocuit de un muncitor est-european și mai ieftin. Cei din partea de jos a scării ierarhice nu pot să concureze cu munca ieftină care lucrează cu aproape nimic pe oră și trăiesc mai mulți într-o casă. Și deci ar trebui să-și apere viitorul votând să iasă din uh, Uniunea Europeană la viitorul referendum. Mulțumesc, domnule comisar. Aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Plura pentru raportul său. După cum am auzit, șomajul în rândul tinerilor este extrem de important și uh, trebuie să încercăm să găsim uh, o concordanță între calitățile tinerilor și calitățile necesare la locul de muncă. Nevoie de un parteneriat mai mult între sectorul de afaceri, între sectorul educațional și autoritățile locale, astfel încât formarea să devină mai relevantă pentru ceea ce se cere de fapt pe piața muncii și, uh, într-adevăr, uh, ucenicia la locul de muncă este foarte bună. Stagiatura uh, ajută la trecerea de la șomaj la un loc de muncă și trebuie să ne ocupăm și de cei care dobândesc experiență prin voluntariat sau prin învățare online care ar trebui să fie uh, și ei recunoscuți. Garanția pentru tineri este o prioritate pentru Comisie și va rămâne o prioritate pentru Comisie, iar în octombrie vom veni cu o evaluare pentru a vedea cum uh, au respectat statele membre solicitările. Pentru a ajuta statele membre să lupte împotriva șomajului în rândul tinerilor, Comisia a propus să se crească prefinanțarea pentru inițiativa de angajare a tinerilor de la 15% la 30%, lucru care a fost acceptat foarte rapid și de Parlament și de Consiliu și care reprezintă un avans de aproximativ 1 miliard de euro pentru statele membre. Alte îngrijorări stabilite în raport includ promovarea promovarea uh, oportunităților egale în antreprenoriat și flexibilitatea în educație și formare. Aceste uh, zonele rurale sunt o îngrijorare pe care o împărtășește și Comisia și lucrăm pe această temă. Uh, de asemenea, trebuie să îmbunătățim cooperarea în ceea ce privește educația vocațională în cadrul uh, Europa 2020. În noiembrie am lansat o inițiativă de cooperare cu părțile interesate uh, în ceea ce privește pactul pentru tineri. Și cu ajutorul sectorului de afaceri uh, vom avea peste 10.000 de oportunități de noi pentru tineri. Uh, locuri de muncă mai bune uh, și oportunități de uh, stagiatură. Și asta vine peste ceea ce s-a uh, obținut prin Alianța Europeană pentru Ucenicie, care în iunie a oferit 140.000 de noi posturi de ucenic. Vrem să avem o agendă care să includă măsuri tangibile pentru a îmbunătăți relevanța educației și formării în Europa. Și raportul dumneavoastră va fi de mare ajutor pentru a ne uh, da o structură a muncii noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Cu acesta se încheie dezbaterea noastră.